adopta la începutul următoarei întâlniri. Dacă nu există obiecții, obiecții rezoluțiile vor fi adoptate cu, uh, în formele lor actuale.